Ordinea de zi uh, prevede acum uh, interpelările majore cu privire la articolul 131b al, al regulamentului de procedură și uh, avem uh, tema noastră, situația în industria europeană a construcțiilor navale și începe domnul Iacov, 5 minute, vă rog. Stimate domnule președinte, industria europeană a construcțiilor navale a fost uh, timp de decenii o industrie strategică pentru Uniunea Europeană și a, ea, în care lucrează aproximativ 450.000 de persoane din statele membre ale UE. Ele sunt importante atât din punct de vedere economic, cât și din perspectivă socială, pentru că oferă locuri de muncă de calitate pentru uh, companiile mari și IMM-uri și contribuie la o infrastructură industrială regională. În Europa există aproximativ 150 de șantiere navale mari, multe din ele fiind active pe piața mondială, cu o cotă de piață de aproximativ 6% în ceea ce privește tonajul. Cu toate acestea, doamnă comisar, Națiunile care se ocupă de construcțiile navale sunt prea slabe pentru a face față concurenței uh, din Asia, în special din China și Corea de Sud, dat fiind că aceste țări au uh, strategii naționale specifice în domeniul construcțiilor navale, care susțin uh, foarte clar această industrie. Ca urmare a inițiativei Leadership 2020, Comisia are un are Comisia un plan specific privind crearea unei strategii industriale globale pentru sectorul maritim și al construcțiilor navale european, cu scopul de a sprijini competitivitatea pe termen lung, sustenabilitatea economică și creșterea acestui sector important. Intenționează Comisia să adopte măsuri concrete pentru a menține uh, avantajele concurențiale de înalte tehnologie și de mare valoare ale industriei navale europene? și dispune Comisia de o politică clară și de măsuri în vigoare pentru a face față amenințărilor din partea concurenței internaționale și neloiale și a absenței unor norme comerciale la nivel mondial? Acestea sunt întrebările pe care vreau să vi le adresez. Bineînțeles că aș dori să vă și mulțumesc pentru că ați salutat inițiativa mea de a discuta acest subiect și îmi pare foarte rău să văd că sunt foarte puțini colegi uh, de în partea țării mele, nu este alt coleg din țara mea de fapt, pentru că pentru noi e un subiect foarte de uh, interes. Vreau să mă concentrez acum asupra construcției uh, croate uh, în domeniul uh, naval. Știu că este o industrie cheie această chestiune nu, acest subiect nu este important numai pentru locurile de muncă, dar și pentru mașini, pentru industria auto. Um, cimitirul uh, de mașini de la uh, Hupia Uliani poate să devină un uh, motor de inovare și avem nevoie de o reacție din partea instituțiilor europene pentru proiectele pe care intenționăm să le desfășurăm. Cimitirele navale, dar și cimitirele navale din din Croația sunt extrem de importante. Avem probleme însă financiare pentru a putea susține aceste proiecte și um, în acest sens am avea nevoie de o, de um, o schemă clară și de o cerere, bineînțeles, pentru cumpărarea acestor nave. E vorba numai de, nu numai de supraviețuirea acestei industrie în Croația, ci și în toată Europa. Aș vrea să cer uh, Comisiei dacă, să ne spună dacă a prevăzut fonduri speciale pentru industria navală. Uh, Doamnă comisar, vorbim foarte des de nevoia de reindustrializare a Europei. În loc să adoptăm măsuri pentru a salva acele industrii care au cunoștințele și expertiza tehnologică și științifică pentru ca să poarte pe umeri uh, dezvoltarea acestor industrii pe viitor. Aș vrea să vă cer de aceea să se termine cu închiderea șantierelor navale în statele membre și în Uniunea Europeană, aceasta înseamnă să redefinim măsuri și uh, să redefinim criteriile, ceea ce se poate face numai împreună de către Comisia Europeană și de către guvernele statelor membre. Nu putem doar să ne uităm cum dispar un, unele din sectoarele cheie industriale din Europa și în același timp să acceptăm că partenerii noștri subvenționează deschis industria navală la nivel uh, național. Înțeleg nevoia de o abordare deschisă și uh, eu sunt membru în grupul ALDE, deci înțeleg că este nevoie de concurență, dar concurența trebuie să fie loială, trebuie să fie liberală și dacă unele state fac tot ce pot pentru ca să-și salveze industria, trebuie să facem și noi la fel. Nu putem doar să rămânem tăcuți în fața pierderii de competitivitate pe piața mondială. Construcția navală este un simbol al conexiunilor în uh, industriile europene. Vapoarele noastre, navele noastre sunt produse europene și sunt uh, făcute din multe materii prime care sunt adunate într-o țară, dar după aceea sunt, de fapt sunt importate în, din altă țară, chiar dacă sunt asamblate într-o țară europeană. Trebuie să definim așadar un nou criteriu și o nouă strategie pentru aceste domenii. Mulțumesc foarte mult, domnule Iacov, ci spune președintele, acum în numele Comisiei are cuvântul doamna comisar Biencovska. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi oferiți ocazia de a discuta despre acest sector atât de important din industria europeană. E un sector care e important pentru majoritatea statelor europene. Acum haideți să vedem care este contextul mai uh, general. În septembrie anul trecut, președintele Juncker a transmis un mesaj politic foarte puternic în legătură cu faptul că trebuie să ne facem industria mai puternică, mai competitivă și la câteva săptămâni după aceea, Comisia a adoptat o strategie de politică industrială cuprinzătoare cu un nou set de acțiuni pentru a face față lacunelor existente și Parlamentele, Comisia pot încă duce la bun sfârșit o serie de acțiuni, deși mandatul nostru este spre sfârșite. E un document orizontal care capacitează toate sectoarele pentru a inova și a se adapta, însă în acest cadru țin să vă spun că sectorul industriei navale, construcției navale, e unul din nenumărate alte sectoare și unele acțiuni vizează toate sectoarele, însă există, bineînțeles, și uh, trăsături specifice fiecărui sector se iau acțiuni concrete pentru a sprijini transformarea industrială în anumite sectoare specifice și exact acesta este și um, exemplul despre care discutăm astăzi. Construcția navală, industria de echipamente maritime sunt importante atât din perspectivă economică și socială, așa cum ați explicat foarte bine, domnule Iacovcici. Oferă locuri de muncă înalt calificate și contribuie la dezvoltarea economică regională. Însă pe piața globală situația e dificilă pentru mai multe companii europene, asta o știm. Și pe acest fundal, Leadership 2020, adoptat de toate părțile relevante, e o inițiativă importantă care se concentrează pe inovare, acces la finanțare, uh, capacități um, um, și, bineînțeles, sprijin pentru um, industria navală și maritimă. și sunt constituie priorități pentru comisie. Referitor la prima întrebare, dacă avem un plan pentru a sprijini pe termen lung competitivitatea și creșterea acestui sector. Programul nostru, Leadership 2020, oferă un plan de acțiune. Majoritatea acțiunilor trebuie hotărâte și puse în practică de către părțile implicate, Însă, bineînțeles că noi nu ne culcăm pe lauri, ne facem treaba și știm că anumite acțiuni de reglementare sau negocierile cu țările terțe, cu organizații internaționale, țin de prerogativele Comisiei. O a doua întreb, cealaltă întrebare, a doua întrebare. Cum să menținem și să sprijinim tehnologia înaltă și avantajul tehnologic al industriei navale europene? Principalul obiectiv al exercițiului Leadership 2020 a fost să identificăm noi uh, posibilități în domeniul ecologizării, al tehnologiei, diversificării pe piața nouă, digitalizarea. Și vreau să vă reamintesc că decizia uh, istorică recentă a industriei navale de a-și reduce emisiile cu gaze de efect de sferă uh, e, bineînțeles, o provocare, dar și o șansă. Uh, Leadership 2020, care pune accentul pe inovare și ecologizare, e în continuare un program valabil. Există de asemenea acțiuni pentru a explora noi posibilități de pe piață și pentru a sprijini uh, navele cu emisii scăzute sau cu eficiență energetică crescută. Avantajul competitiv al industriei navale europene nu poate fi menținut, bineînțeles, dacă nu ne menținem capitalul uman și um, know-how-ul necesar și um, abilitățile necesare. De aceea, în 2015, Comisia a sprijinit propunerea făcută de industrie de a înființa un consiliu al uh, expertiză în domeniul naval. O altă inițiativă de care ne mândrim se referă la tehnologiile maritime care au devenit un uh, sector pilot prioritar în ceea ce privește cooperarea internațională cu privire la competențe. Am ales, practic, acest sector pentru o primă rundă de finanțare. Asta s-a lansat în cadrul Agendei pentru Noi Competențe din iunie 2016 și mai recent la Erasmus Plus, alianțele de competențe sectoriale, sprijinim acest sector cu o finanțare de aproape 5 milioane de euro. Sunt proiecte care tocmai au fost lansate acum câteva săptămâni în 2018. Acum, referitor la întrebarea legată de nevoia de a avea politici clare și țintite pentru a face față concurenței neloiale internaționale. Permiteți-mi să vă spun că, așa cum a spus și dumneavoastră, națiunile care au industrie navală sunt prea slabe pentru a face față concurenței uh, din uh, Asia. Și tocmai asta încercăm să modificăm prin Leadership 2020. Comisia negociază în continuare în cadrul grupului de lucru de la OCDE cu privire la industria navală. Cu China dialogul a avut loc în martie anul trecut la Beijing și obiectivul a fost să soluționăm problema obstacolelor de limitare a acestui sector în China, cum ar fi, de exemplu, acordarea de subvenții sau problema proprietății pe teritoriul Chinei. E o cale prin care vrem să demonstrăm Chinei și altor parteneri beneficiile comerțului uh, liber. Acum, în ceea ce privește investițiile directe străine, Europa trebuie să rămână, bineînțeles, deschisă, însă să nu fim naivi. Această deschidere nu poate însemna că putem permite investițiilor uh, uh, străine o agendă secretă. Ei poate că vor să prea controlul asupra unor companii europene care sunt uh, esențiale pentru securitatea națională. Propunerea de verificare a investițiilor străine directe e acum la Consiliu tocmai pentru a aborda această problemă. E un cadru de a evalua tranzacțiile de investiții străine care pot prezenta un risc asupra infracțiunilor critice. Porturile și șantierele navale sunt incluse aici. De asemenea, un studiu recent al Comisiei în legătură, de, în legătură cu globalizarea în sectorul naval și al furnizorilor navali identifică o serie de probleme, dar ceea ce e mai important, oferă și niște recomandări concrete. Iar Comisia a discutat aceste recomandări cu reprezentanții industriei și bineînțeles că uh, se vor trage concluziile adecvate și e clar că asta ține și de discuțiile pentru viitorul CFM. Mulțumesc, doamna comisar Biancovska. Are cuvântul acum colegul nostru Kelly, 3 minute. Domnule președinte, doamna comisar și cei 5 sau 6 colegi care sunt uh, în sală, aș dori să vă spun că este o mare plăcere pentru mine să reprezint PP-ul în această dupămasă, un grup politic pentru care industrializarea și competitivitatea Europei sunt importante. Aș dori să felicit uh, grupul ALDE pentru această întrebare pe un subiect uh, atât de important, o întrebare care a fost prezentată excelent de domnul Iacovcici. Viitorul sectorului de construcții navale este amenințat și doar dacă avem uh, un obiectiv clar al politicilor europene cu o abordare integrată și unificată pentru a putea face față concurenței internaționale ne va permite să garantăm un viitor pentru acest sector. Avem nevoie de o strategie competitivă pentru a face față, de exemplu, uh, concurenților din Asia. Irlanda, țara mea, este o țară maritimă cu o bogată tradiție uh, Um, navală și care poate să-și aducă contribuția sectorului naval uh, european. În anii 20 și 30, Cork, un oraș din circunscripția mea electorală, a, avut o, a devenit unul din cele mai importante uh, șantiere navale, un loc care și-a păstrat importanța până în anii 60. Uh, Foarte multe vapoare de mari uh, Uh, dimensiune a fost construită și lansată la apă de acolo. Nietă, de exemplu, a fost lansat la, la apă și a fost folosit de Marina Britanică. Însă, din păcate, șantierul uh, respectiv și docurile de acolo au fost închise în anul 1964. Cu toate acestea, portul portul Cork este în continuare important și poate să-și aducă uh, contribuția prin expertiza de care Uh, de care dispune. Această expertiză poate fi folosită în uh, Irlanda. Limerick, de asemenea, un alt oraș din circunscripția mea, are un port, un port uh, minunat și lucrez împreună cu CEO-ul Pat Keating pentru a-i actualiza tehnologia Uh, pentru a folosi potențialul imens al acestui port de cu o adâncime uh, mare și sper că și Comisia Europeană se va implica uh, și va vizita acest port. În plus există uh, porturi de pescuit, num- numeroase în circunscripția mea electorală, porturi de pescuit de importanță vitală pentru uh, economia locală și, în fine, aș dori să mai spun că mai, mai avem și Rosler Harbour, uh, un port pentru, feri, pentru feriboturi, folosit și pentru transporturi uh, maritime, care cred că după Brexit va avea o importanță și mai mare. Deci am posibilitatea, mă, aș dori să lansez și eu, să mă alătur și eu acestui apel, să punem capăt măcelării industriale a Europei și să garantăm viitorul uh, sectorului uh, naval, de construcții navale din Europa. Mulțumesc, domnule Kelly. Domnule Kelly, acceptați o întrebare din partea domnului Mamikins? Vă rog, domnule Mamikins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că îmi permiteți să adresez o întrebare prin intermediul cartonașului albastru. Știm că acum sectorul construcțiilor navale din Europa rămâne unul important pentru noi, însă China este un concurent important uh, din acest punct de vedere, în acest domeniu. Aș dori să vă întreb dacă credeți că noi, europenii, în viitorul apropiat vom reuși să fim competitivi uh, în fața Chinei. Cred, nu cred că vom fi, ci că sunt obligați să fim competitivi. Și m-au încurajat uh, cuvintele doamnei comisar, care ne-a prezentat modul în care o să ne recâștigăm competitivitatea și modul în care o să ajutăm uh, porturile europene. Cred că dacă uh, lucrăm împreună, putem să ajutăm foarte mult uh, Uh, sectorul construcțiilor navale pentru a putea face față concurenței din China. Europa trebuie să-și recâștige uh, puterea industrială și cred că putem să facem acest lucru împreună cu Comisia și cu statele membre. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Are cuvântul acum pentru 5 minute domnul Mamikins. Domnule președinte, dragi colegi, stimate, stimate comisar, Stimate doamnă comisar, încă suntem un jucător uh, mondial în sectorul naval, însă în următorii 10 ani producția va scădea. Această industrie se va confrunta deci cu provocări majore. Din câte văd eu, deși nu suntem mulți în plenară ca să discutăm despre asta, subiectul este totuși foarte major. UE este o poltere maritimă și ar trebui să considerăm, să ținem cont de toate beneficiile acestui lucru. Proiectul european e unic. Vecinii noștri se întreabă cum am putut asigura un cadru reglementar atât de stabil, însă să nu uităm că UE nu înseamnă doar norme și reglementări, ci și o strategie geopolitică. Industria maritimă încă ține de politică. Și ca să fie o supraputere acum, în perioada postmodernă, trebuie deci, să te poziționezi. Studiul făcut de Bellis Technology Consulting um, la cererea comisiei arată că bunăstarea sectorului naval nu aduce doar uh, siguranță și calitate politică sau uh, ci are și implicații pozitive în ceea ce privește mediul înconjurător. De aceea UE are nevoie de o abordare pragmatică, vizionare față de industria sa navală. Recent în Europa s-au luat decizii pentru concentrarea industriei navale în anumite, pe anumite nave de tehnologie înaltă. Înalta tehnologie ne va da o marjă competitivă și astfel industria noastră navală va intra în secolul 21. Însă să nu uităm că și China are un obiectiv politic de a intra pe piața navelor ultratehnologice. Asta înseamnă că trebuie deja să ne gândim la următorii pași pentru a ne menține avantajul uh, competitiv. În absența unor reguli comerciale internaționale care să funcționeze, e nevoie de o umbrelă europeană pentru a, a uh, proteja acest sector. Acest sector bazează în continuare pe dolar, pe tranzacțiile în dolar, deci trebuie să asigurăm un tratament corect pentru producătorii noștri. Industria navală puternică contribuie la politicile de securitate maritimă, la strategia maritimă, la noile politici arctice și la noile misiuni navale. Statele membre UE au care au, au interese maritime strategice și au uh, reticențe în a transfera competențele în acest domeniu către comisie. Însă, dacă intri în concurență cu marile puteri maritime, trebuie să pui la oaltă resursele și să ai o acțiune comună. Și Brexitul ne va submina puterea maritimă într-o oarecare măsură. Să totuși vom putea construi o politică maritimă comună și pentru asta nevoie de o strategie industrială în acest domeniu. Trebuie să fim cea mai progresivă putere în ceea ce privește reglementarea de mediu și acest principiu trebuie de asemenea sprijinit și în relațiile comerciale maritime și astfel vom putea promova standarde de mediu. Schimbarea climatică va descoperi, va duce la parte de noi rute în zona arctică pentru un transport mai rapid dintre Europa și, a, și America către Asia și Africa. Deci nu se va mai folosi ruta prin Orientul Mijlociu și Sudul Asiei se vor abandona traseele actuale, vor fi folosite noi rute, deci concurența va trece către nord, către regiunea arctică și va trebui să ne gândim deja de astăzi la noi tehnologii pentru noile nave care să poată opera în zonele extreme ale uh, emisferei nordice. Eu vin dintr-o țară maritimă și vorbind de industria navală din Letonia, trebuie să vă spun că actualele provocări uh, e um, legat, principalele provocări sunt legate de competențele uh, lucrătorilor din domeniu. Letonia are o poziție respectabilă în ceea ce privește puterile maritime datorită istoriei sale și avem materiale, tehnologii de producție inovatoare, însă aceste inovații nu sunt uh, suficiente pentru a ne menține poziția, mai ales gândindu-ne că <clears throat> a scăzut cererea, mai ales pe continentul european. Sectorul naval ține de economia bazată pe cunoaștere și guvernul leton trebuie să ceară o adevărată abordare europeană pentru ca dezvoltarea industriei navale să fie asigurată, precum și bunăstarea lucrătorilor din acest domeniu. Vă mulțumim, domnule Mamikins. Un minut și jumătate are cuvântul doamna Crupa. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule, doamnă comisar. Eu susțin uh, pe deplin autorul acestei întrebări și susțin și întrebarea pe care a adresat-o către Comisie cu privire la situația în industria europeană a construcțiilor navale. Aceasta mai ales pentru că activitățile pe care le-a depus Comisia Europeană au dus la un eșec complet uh, al uh, șartierelor navale în Polonia. De exemplu, în, am uh, construit o mie de vase și după ce Polonia a intrat în Uniunea Europeană, de fapt s-a văzut că ajutorul de stat pentru șantierele navale a fost uh, considerat ilegal. Trebuia să fi, a trebuit să fie întrerupt, ceea ce a dus la o pierdere uh, foarte mare de locuri de muncă. Propunerile de restructurare au fost și ele refuzate de către comisie și ca rezultat șantierele navale de la Gdansk au trebuit să fie vândute unei companii ucrainiene. Din păcate, nu am văzut prea multă bunăvoință la susținerea acestei industrii. În ultimii 30 de ani, industria navală a fost încet, încet reconstruită datorită eforturilor uh, polonezilor, dar și a guvernului polonez. Aceste eforturi au uh, uh, acoperit susțineri pentru trei șantiere navale, nu numai în Gdansk, și ele sunt foarte importante pentru securitatea noastră. Iată de ce trebuie să combatem competiția și concurența neloială. Mulțumesc, doamnă Crupa, iar acum are cuvântul 3 minute, doamna Anderson. Thank you. Vă mulțumesc. Irlanda, ca o insulă, depinde mai mult de transportul maritim față de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene. Și indiferența guvernului britanic vis-a-vis de Brexit înseamnă că am, fi prudenți dacă mi-am mări capacitatea maritimă pentru a evita pedepsirea Irlandei în urma dificultății export, exportării produselor în Britania. Deci, Uh, construcția, de, construcția navală este tot mai importantă pentru Irlanda și pentru Irlanda de uh, Nord. Um, Harlan și Wolf, cel mai mare um, șantier naval din Irlanda, din Belfast, au adoptat inovarea și noile tehnologii, sunt tot mai, este un șantier tot mai uh, ecologic uh, și s-a, și-a diversificat piețele pe care, uh, pe care are acces. Există și alte porturi importante, Belfast Harbour, Warren Point și în uh, propriul meu oraș de origine, Foyle Port, care sunt legate de piața europeană și de lanțurile de aprovizionare europene. Brexitul are potențialul de a dăuna în mod profund uh, acest sector și între timp strategia guvernului britanic pare să se bazeze mai mult pe nave um, militare. Din nou, guvernul britanic pare să ignore care sunt consecințele Brexitului pentru Irlanda de Nord și de toate aceste aspecte trebuie să, să se țină seama în strategia viitoare a Uniunii Europene. Putem găsi soluții amenințărilor reprezentate de Brexit pentru, sec- pentru diferitele sectoare, inclusiv pentru sectorul uh, construcțiilor navale și am uh, prezentat diferite soluții pentru ca Irlanda de Nord să rămână în continuare parte a a Uniunii Europene, un sistem de canale roșii și verzi care să, com- să complementeze sistemul uh, existent și care să permită un flux uh, fără probleme al mărfurilor care intră și uh, pleacă din uh, Irlanda uh, de Nord și uh, bunurile care trec din Irlanda în uh, Irlanda de Nord. Uh, acest sistem ar putea să fie folosit pentru bunurile care trec din Britania prin Irlanda înspre restul Uniunii Europene, astfel piața unică ar fi, integritatea pieței unice ar fi garantată și nu ne dorim uh, să asistăm la o întărire a uh, graniță între Irlanda și Irlanda de Nord și nici o graniță între uh, Irlanda de Nord și Marea Britanie. Titanicul a fost construit în Uh, Belfast de Harland și uh, Wolf. Cartierul Titan- Titanicului din Belfast, în urma procesului de pace, s-a transformat în bine, însă nu trebuie să uităm că în prima călătorie Titanicul uh, s-a scufundat în urma ciocnirii cu un iceberg și aș dori să vă lansez acest apel. Haide să nu permitem ca Irlanda și Irlanda de Nord să se scufunde de asemenea izbându-se de icebergul iminent reprezentat de Brexit. Mulțumesc, doamna Anderson. Uh, domnul Elison, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a prezentat un nou plan, o strategie globală pentru construcția navală. Domnule președinte, noi nu suntem în favoarea unui astfel de plan. Credem că planurile și strategiei Comisiei încearcă să impună niște reguli inutile, și încearcă să se amestece în suverenitatea națională. Suntem pentru piața liberă, companiile sunt responsabile de propria lor reușit, reușită și nu trebuie să se confrunte cu niște obstacole impuse de birocrații europeni care habar n-au ce înseamnă concurență și ce e valoare de pe piață. Ne opunem transferului de competență către UE, ne opunem risipei de bani ai contribuabilor europeni Uh, prin încercarea de a sprijini companii care nu sunt viabile sau șantiere navale care practic sunt uh, în pragul falimentului. Ajutoarele de stat și subvențiile nu fac decât să amâne sfârșitul acestor șantiere. E frecție la picior de lemn asta. Să ne gândim la industria auto, la construcția de aeronave și aici am învățat din greșelile noastre în anii 80 Contribuabilii din țările de jos au uh, plătit uh, miliarde de florini uh, sprijinind șantierele navale și asta degeaba. Marile șantiere tot și-au închis porțile după ani de zile și s-au pierdut foarte multe locuri de muncă. Deci banii contribuabili au fost aruncați pe fereastră șantierele navale din Olanda în ultima vreme și-au mai recăpătat din forțe, dar nu datorită statului, ci datorită inovării sectorului și a curajului acestor întreprinderi. Deci nu puterile publice sunt cele care trebuie să definească cum, când și ce mărfuri trebuie produse. E o chestiune ce ține de cerere și ofertă, de preț și calitate. Stop met het Hai să ne gândim la Uh, subvențiile europene. Acestea nu sunt uh, utile. Haideți să lăsăm șantierele navale și industria navilă în pace. Mulțumesc, domnule Lisen. Are cuvântul acum un minut și jumătate, domnul Zambatski. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mulțumesc foarte mult colegului Iacovcici pentru că a menționat această problemă atât de importantă. Mai multe state membre au o tradiție în domeniul șantierelor navale. Această tradiție este acum în pericol. Vorbim foarte mult de reindustrializarea multor uh, locații în Europa, dar avem nevoie să păstrăm locurile de muncă, trebuie să păstrăm această această uh, tradiție. Da, există o concurență neloială din partea țărilor terțe, dar e normal, sunt țări care vor să intre pe această piață. Va depinde de noi de statele membre și de Parlamentul European și de Uniunea Europeană în general, dacă vom reuși, pentru ca să putem până la urmă păstra locurile acestea prețioase de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Giambatski. Întreba... Aveți o întrebare de la domnul Mamichins? Vă rog, domnule Mamichins, puteți spune întrebarea. Mulțumesc, domnule Giambatski, pentru ce ați spus. Aș vrea să vă pun întrebarea uh, următoare. Țara mea, Letonia, în 2004 a intrat în Uniunea Europeană. Bulgaria a intrat în 2007 împreună cu România în UE. În industria navală, noi suntem cei care am pierdut unele lucruri, dar în același timp am și câștigat foarte multe altele pentru oameni, dar și pentru întreprinderi. Cum se întâmplă în țara dumneavoastră? Există lucruri pe care le-ați pierdut și lucruri pe care le-ați câștigat? Mulțumesc foarte mult, stimate coleg Mamichins, pentru această întrebare. Aveți dreptate, într-adevăr, intrarea în Uniunea Europeană a Letoniei și apoi a Bulgariei au fost o chestiune care poate fi văzută ca o negociere. Am pierdut la început foarte multe locuri de muncă, dar după aceea acest sector s-a dezvoltat. În momentul de față avem două șantiere navale publice și mai multe șantiere navale private. Deci, în cadrul Uniunii Europene, trebuie să colaborăm unii cu alții, incluzând aici și domeniul maritim. Și cred că vom putea astfel să obținem rezultate mai bune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Giambatski. Nu am pe nimeni înscris la Catch the Eye, de aceea o să dau cuvântul în final doamnei comisar Biencovska. Vă rog. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. And for, for all, your, all of your remarks. Vă mulțumesc tuturor pentru intervenții. Cred că sectorul naval și al șantierelor navale este atât de important încât ar trebui să trecem la mai multe acțiuni decât am făcut până acum, cel puțin în următoarele 18 luni. Am menționat programul Leadership 2020, un program cadru care oferă orientarea potrivită sectoarelor industriale pentru a putea face față noilor provocări din punct de vedere al inovării, economiei circulare, digitalizării și așa mai departe. Eu sunt convinsă că nu putem să mergem foarte repede înainte, pentru că trebuie să depunem eforturi comune, să discutăm cu toți actorii implicați, cu toate acestea. Cred că vom reuși să obținem rezultate utile pe viitor și, desigur, statele membre au un rol cheie pentru ca această industrie să poată să facă față noilor provocări și să poată profita de noile oportunități apărute. Va trebui să lucrăm atât cu statele membre, cu Parlamentul, cu actorii relevanți din uh, acest sector industrial. Ce vă pot asigura este că voi examina domeniile unde implicarea Comisiei Europene ar trebui să fie una mai uh, puternică și unde intervenția noastră aduce o plus valoare, inclusiv accesul la finanțe sau la pie- uh, piețe. Facem multe lucruri uh, din punctul de vedere al competențelor, al accesului la uh, piețe și în momentul în care discutăm, de exemplu, viitorul buget, putem să ținem seama de situația specifică a sectorului șantierelor navale. Deci nu este sfârșitul discuției noastre.